Președintele Par- uh, Parlamentului European uh, a fost rugat să facă o declarație în legătură cu tsunami și uh, distrugerea Fukushima. După această declarație va urma o dezbatere în numele grupurilor politice. Doamnelor și domnilor, în urmă cu un an, Japonia a fost devastată de trei catastrofe. În primul rând a avut loc un uh, cutremur de 9,1 grade pe scara Richter, apoi a urmat un tsunami cu o înălțime de 25 de metri care a distrus o zonă de 4 km pe țărm și apoi au avut loc explozii în um, centrala nucleară de la Fukushima și s-a manifestat uh, drept urmare uh, cea mai importantă catastrofă dublă după Cernobâl. Și astăzi comemorăm uh, viețile a 19.000 de oameni care și-au pierdut viața atunci. O catastrofă care a afectat 340.000 de oameni care au 40.000 de oameni care au trebuit să-și părăsească um, zona în care trăiau în urma acestei catastrofe și demnitatea cu care a reacționat Japonia la această catastrofă a impresionat întreaga lume. Curajul uh, eroilor care au lucrat în Fukushima, care au mers în reactorul nuclear de acolo, care și-au riscat viața pentru a împiedica uh, lucruri și mai grave, uh, curajul de care au dat uh, dovadă acești oameni ne-a impresionat pe toți energia cu care a, a fost început procesul de reconstrucție ne-a impresionat uh, de asemenea și catastrofa de la Fukushima a dus la inițierea unei dezbateri globale despre viitorul energiei nucleare. Și doamnelor și domnilor, aș dori să vă spun că această controversă, discuție controversată, trebuie să aibă loc și în Parlamentul European. Fiecare dintre noi trebuie să își exprimă uh, opinia. Însă este foarte bine să avem această dezbatere controversată, pentru că deși mixul uh, energetic, desigur, trebuie să aibă diferite uh, surse energetice și fiecare uh, poate să hotărască dacă dorește să folosească în continuare energia nucleară și aceste decizii, desigur, sunt de latitudinea statelor membre. Cu toate acestea, ar trebui să avem o dezbatere pe plan european, pentru că în Europa cu toții depindem de uh, Uh, sistemul energetic al statelor vecine și o decizie în domeniul energetic luată într-un stat va avea efecte și în statele vecine, uh, vecine pentru că 30% din er, energia uh, europeană provine din er, energie nucleară în acest moment și siguranța acestui domeniu este importantă pentru toată lumea. Cu tremurul din uh, Japonia a fost un fenomen natural, însă ceea ce s-a întâmplat la Cernobâl a avut cauze umane. Fukushima ar fi putut uh, fi evitată. Aceasta este lecția pe care trebuie să învățăm în urma acestui uh, accident. Și, dragi colegi, indiferent de diferența de opinii dintre cei care sprijină energia nucleară și cei care se împotrivesc, Trebuie să facem cu toții tot ceea ce ne este în putință pentru a ne asigura că centralele nucleare sunt sigure. Și spre deosebire de cei care doar au discutat despre aceste lucruri, Parlamentul European a trecut la fapte. Am salutat eforturile venite din partea Comisiei Europene și venite din partea experților din Parlamentul European, eforturi făcute în, an, în anul trecut pentru a Uh, pentru a face ca uh, energia nucleară să fie mai sigură. Aici uh, ne putem gândi la acele teste de rezistență, 134 la număr, care au fost făcute anul trecut. Și în iunie Comisia va prezenta un raport final în urma acestor teste. Și în acest moment aș dori să repet cererea ca centrale nucleare care nu fac față acestui test de rezistență să fie scoase din rețelele energetice. Eu nu pot închipui că are vreun rost să facem un uh, test de rezistență și ca o centrală nucleară care nu trece acest test să continue să funcționeze. Salut și raportul despre uh, rezidurile nucleare, raport pe care l-am adoptat deja. Pentru prima dată există reguli obligatorii în legătură cu tratarea deșeurilor și rezidurilor nucleare. În februarie s-a votat un raport despre eficiența energetică. Până în anul 2020 ar trebui să economisim o cantitate de 20% din punct de vedere energetic pentru a avea o eficiență energetică mai mare în Europa. Și acest lucru ar fi într-adevăr un uh, foarte important pas în sensul uh, îndeplinirii obiectivelor uh, din strategia Uniunii Europeană 2020. Și haideți să tragem învățămintele necesare în urma acestei catastrofe din Fukushima, ținând seama de toate diferențele de opinii care există între noi. Însă cu toții avem o responsabilitate comună uh, față de siguranța energiei nucleare. Și în mod deosebit Parlamentul European trebuie să treacă la uh, acțiuni concrete și să sprijine acțiuni concrete și pe viitor. Avertismentul uh, reprezentat de Fukushima este, este foarte clar. Nu tot ceea ce este, nu, nu tot ceea ce este posibil este și responsabil în același timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dați-mi uh, voie acum să deschidem dezbaterile legate de acest statement al președintelui Parlamentului European. Domnul uh, eurodeputat Odi din partea PPE are pentru 5 minute cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei Europene, stimați colegi, ieri la ora 6.45 uh, totul a înghețat în Japonia toată populația japoneză a ținut un moment de reculegere în memoria victimelor accidentului nuclear de la centrala Fukushima. Anul trecut, la ora 9, pe data de 11 martie, seismul a oprit reactorul centralei și eh, generatorul de avarie a intrat în funcțiune. Însă, un val, un val a devastat centrala Uh, ducând la 19.000 de victime, 40.000 de persoane deplasate, una dintre cele mai grave catastrofe nucleare ale planetei. Vă mulțumesc pentru această inițiativă, domnule președinte. Trebuie să ne gândim la demnitatea și curajul poporului japonez, al guvernului japonez, al familiilor sinistrate. Ne alăturăm lor în gând, cu gândurile noastre. Această catastrofă ne aduce aminte de emoția emo- opiniei publice. Unele state au încheiat uh, sau au decis să încheie activitatea nucleară a centralelor, a centralelor existente pe teritoriul lor. Catastrofa de la Fukushima se alătură altora din lume. Ne gândim la cutremurul din Haiti sau la catastrofa petrolieră a uh, stației Deepwater. Mulțumim, uh, doamnă comisar, și mulțumim colegului dumneavoastră, domnul Oettinger, care în, în urma uh, catastrofei de la 11 martie a reunit Consiliul în data de 24 martie 2011 pentru a testa siguranța centralelor nucleare de pe teritoriul Europei a, a fost introdus astfel un program de siguranță. Azi, toate statele membre au trecut la un proces de revizuire și așteptăm rezultatul general al acestui test de rezistență. Trebuie să ne gândim pe următoarele linii la normele de siguranță. Uniunea Europeană și cetățenii săi trebuie să ai beneficieze de cele mai bune norme de siguranță din lume. Aceste norme trebuie să se adapteze și actualizeze în permanență și trebuie impuse operatorilor din sector. Uh, autoritățile naționale de siguranță trebuie să dispună de mai multă autoritate. Transparența trebuie să fie una ireproșabilă. Toate autoritățile de siguranță naționale trebuie să supună documentele lor uh, ochilor publicului, pentru ca cetățenii să își poată da seama despre ce se întâmplă. De asemenea, trebuie să cercetăm și localizarea siturilor centralelor nucleare. Trebuie să continuăm pregătirea pentru situații de urgență. Reamintesc propunerea de a crea o forță europeană de protecție civilă. De asemenea, să clarificăm responsabilitatea civilă a operatorilor. Trebuie să includem Uh, toate costurile energiei nucleare, inclusiv riscurile eventuale sau costul de scoatere din uz a centralelor, fie prin asigurări naționale, fie prin capitalul proprii. Al, în al optulea rând, formarea și cercetarea științifică trebuie susținute și salut propunerea de a prelungi cu 2 ani programul de cercetare Euratom Va trebui să reușim să rezolvăm problemele de energie, de competitivitate, problemele sociale, pentru a asigura toate aceste toate, toți acești factori necesari pentru activitatea centralelor nucleare din lume, în special siguranța. Mulțumesc, domnule Odi. Din partea grupului SID, acum doamna Ulfskog pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere uh, tot ceea ce s-a petrecut pe parcursul unui an și asemenea catastrofe ca cea de la Fukushima pot să fie date uitării. Noi, uh, ca politicieni și persoane care iau decizii, ne concentrăm și pe alte evenimente și mass media de asemenea. Dar tocmai de aceea este important ca acum în Parlamentul European să comemorăm împlinirea unui an de la catastrofa aceasta de la Fukushima. Ce s-a întâmplat în martie anul trecut a fost la Fukushima o catastrofă pe care nimeni nu și-ar fi putut-o imagina. Un cutremur un tsunami și după aceea topirea combustibilului nuclear. Uh, un număr imens de oameni și-au pierdut viața, 325.000 de oameni practic și-au pierdut locuința. Micile uh, localități din preajma Fukushimei au fost distruse în totalitate, practic nu se mai poate trăi acolo. Populația a trebuit să fie strămutată în alte localități. Totuși, eh, acele eh, localități eh, continuă să existe în amintirea oamenilor. Odată cu trecerea anilor, însă, și aceste amintiri vor păli. Fukushima nu a însemnat doar o tragedie pe plan uman, ci a declanșat și dezbaterea și a revitalizat dezbaterea privind utilizarea energiei atomice, iar învățămintele pe care putem să le tragem noi din această catastrofă sunt că uh, viitorul uh, nu este al uh, energiei nucleare. Chiar dacă ă, tehnologiile de utilizare a energiei nucleare vor continua să existe în diverse forme încă mulți ani de aici înainte. Dar dacă statele vor decide în ă, favoarea continuării utilizării, ă, atunci cred că Uh, vom întâmpina dificultăți. Energia nucleară depinde de subvenții și s-ar putea întâmpla ca la un moment dat să devină mai scumpă decât utilizarea energiei regenerabile dacă luăm deciziile politice corespunzătoare. Sigur că fiecare țară poate să decide asupra mixului energetic propriu, dar deciziile politice sunt în mâinile politicienilor din Europa și noi uh, trebuie să facilităm folosirea energiilor uh, regenerabile. Astăzi încă nu sunt suficient uh, dezvoltate, nu există un evantai suficient de larg de asemenea energii regenerabile Uh, și nu uh, ar fi suficiente pentru necesarul populației, dar dacă se fac investiții însemnate în cercetare, în dezvoltarea infrastructurii în acest domeniu pentru ca aceste surse energetice să fie folosite mai intens pe viitor, acest lucru va fi în favoarea societății viitorului. Această dezbatere o ducem astăzi noi ne gândim la victimele de la Fukushima, dar trebuie să ne gândim și la viitor. Din partea grupului ALDE, doamna Vălean, două minute. Is it working? Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ALDE ne exprimăm solidaritatea cu victimele dezastrului natural și al dezastrului nuclear care a avut loc în Japonia anul trecut. Uniunea Europeană trebuie să acorde în continuare ajutoare tehnice și umanitare. După părerea noastră, răspunsul politic al Europei la acest dezastru a fost unul satisfăcător. Este important că nu am luat decizii dramatice cu eh, impact pe termen lung sub eh, Eh, sentimentele de moment. Comisia a propus, a convenit și a coordonat un test de rezistență voluntar, lucru care a fost potrivit. Grupul meu așteaptă raportul final care va fi prezentat la Consiliul European în iunie 2012 și este încrezător că se vor lua toate măsurile pentru a se asigura că centralele noastre nucleare sunt sigure și pot să reziste chiar și la atacuri teroriste. Însă înțelegem că, de asemenea că este imposibil să avem un risc zero. Marea întrebare este care este viitorul energiei nucleare în Uniunea Europeană. Este o întrebare la care încă nu avem un răspuns comun. Nu avem opinii uh, care să coincidă în Uniunea Europeană în legătură cu energia nucleară. Așadar, uh, în momentul actual nu putem avea un răspuns comun decât să punem accentul pe siguranța energiei nucleare. Dezastrul din Japonia ne-a arătat din nou că energia nucleară este periculoasă, însă știam deja acest lucru. Guvernele trebuie să investească în resurse de energie regenerabile care să fie ecologice la preț acceptabil și cu toate că acceptăm în mod temporar energia nucleară ca parte a mixului energetic, va trebui să ne uităm în altă parte pentru viitor. Vă mulțumesc! Frau Harms. În numele verzilor are cuvântul doamna Hans, 5 minute. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc și antevorbitorilor pentru cuvintele spuse, pentru prezentarea evenimentelor care au avut loc în Japonia în urmă cu un an. Cred că a fost foarte impresionant să vedem um, ce s-a întâmplat peste tot în lume în acest weekend, uh, cât de puternic a fost mesajul pe care l-am trimis noi înspre uh, Japonia, solidaritatea de care s-a dat dovadă în weekendul trecut cu Japonia și cu poporul japonez. Cred însă că Um, este nevoie ca noi, un an după această catastrofă, să analizăm situația cu foarte mare atenție. Săptămâna trecută am avut oaspeți la Bruxelles care au venit din uh, Japonia, care făcuseră, uh, oaspeți pe care îi cunoscusem în vizita pe care am făcut-o în uh, Japonia, um, Fostul uh, guvernator al uh, regiunii Fukushima a fost printre persoanele pe care le-am cunoscut acolo și printre cei care au venit la Bruxelles. Și această delegație a adresat apeluri puternice Europei, a, lăsat, a adresat rugăminți pe care nu le putem ignora, după părerea mea. Oamenii care trăiesc în regiunea Fukushima se simt, simt că uh, trăiesc într-o regiune foarte periculoasă și simt, au sentimentul că au fost părăsiți, că sunt singuri. Nu au deloc impresia că, într-adevăr, guvernul uh, japonez ia foarte în serios sarcina de a-i proteja. De ce? Pentru că valorile limită pentru uh, persoanele care trăiesc în regiunea respectivă au fost ridicate atât de mult încât acum este vorba de valori care sunt folosite pentru muncitori care lucrează în zone cu iradiere mare într-o centrală nucleară. Deci Um, în Japonia se pleacă de la uh, premisa că este adecvat să existe această expunere ridicată pentru următorii ani, pentru următoarele decenii, pentru următoarele generații. După părerea mea, Europa nu poate ignora această situație și, în plus, cred că a venit momentul ca Organizația Mondială a, Sănă- a Sănătății să aibă o atitudine mai responsabilă. Nu cred Um, nu cred că doar, că doar Agenția Internațională responsabilă pentru energia nucleară să aibă aici un cuvânt de spus. Această agenție, după părerea mea, ar trebui să fie criticată atât de către Euratom, cât și de Comisia Europeană, cât și de statele membre ale Uniunii Europene pentru afirmațiile făcute, afirmații pe care nu și le-a retras. Uh, conform cărora centrala nucleară de la Fukushima este, se află sub, uh, sub un control total. Ei bine, până acum nu s-a ajuns la o concluzie finală despre care este situația concretă în ruinele de la Fukushima. Nimeni nu își poate să spună cât combustibil încă iradiază, ruinele sunt niște ruine în continuare, nu sunt consolidate Um, nu se poate ști exact ce uh, se va întâmpla dacă aceste ruine se prăbușesc și ajungem la o, la o nouă catastrofă acolo. Obiectivul Agenției Internaționale pentru Energie Nucleară este de a disemina energia nucleară peste tot pe glob. Și în această situație nu putem accepta ca această agenție să fie singura responsabilă pentru sig- uh, siguranța populației glo- globale rugămințile concrete a, ce, a, a celor care trăiesc acolo uh, se referă la trimiterea unei echipe internaționale la fața locului, pentru că doar așa pot fi salvate vieți uh, ale oamenilor de acolo și doar așa vom putea stabiliza ceea ce se întâmplă în în uh, Fukushima. Și cea mai importantă critică adresată Japoniei uh, vine din partea acestor teste de rezistență. Din, 55 de, din 54 de reactoare, doar două funcționează acum. Restul sunt testate și este vorba de uh, ingineri din partea firmei Toshiba, uh, experți care au, au sprijinit întotdeauna energia nucleară. Acești experți mi-au spus mie personal uh, că dacă aceste teste de rezistență ar fi fost folosite uh, pentru Fukushima, de exemplu, cu un an înainte, uh, centrala respectivă ar fi continuat să funcționeze. Deci, pot, doamnelor și doamnelor, aș putea să spun că acest test de rezistență este unul îndoielnic. Și afirmația conform căruia prin acest test de rezistență ajunge la un grad mai mare de securitate uh, rămâne de văzut cât de adevărat este uh, când va, se va întâmpla o nouă catastrofă. Mi-am dat de gândit uh, faptul că un, o centrală nucleară care ar fi, din Japonia care ar fi trecut acest test, uh, până la urmă a trecut prin această catastrofă. Și eu mă întreb ce are de oferit în mod uh, concret Europa. Avem o experiență foarte mare în această trecere uh, spre o producție energetică uh, mai verde. Deci avem ceva de oferit în mod real. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Hans. Acum are cuvântul în numele grupului ECR domnul Karim. Două minute, vă rog. Domnule președinte, dați-mi voie să exprim ca și dumneavoastră condoleanțele noastre sincere și um, tuturor celor care au fost afectați de către tragedie din Japonia. Peste 9.000 de persoane care au fost uh, evacuate imediat după dezastru um, încă nu îndrăznesc să se întoarcă, pentru că radiațiile sunt de 5 ori mai mari eh, decât eh, admise în clipa de față. Impactul cu tremurului și al tsunamiului asupra eh, centralei de la Fukushima ne face să înțelegem dimensiunea pericolului care se degajă din centralele atomice. Trebuie să luăm foarte în serios Fukushima, iar siguranța nucleară trebuie să fie o prioritate pentru uh, guverne și pentru industrie. Trebuie să vedem cum putem îmbunătăți uh, centralele existente și cele care urmează să fie uh, construite. Uh, este nevoie ca testul de stres uh, să fie revizuit conform învățămintelor trase. Trebuie să ținem seama că incidentul de la Fukushima demonstrează că sunt posibile și două dezastre naturale uh, simultan um, pentru că um, centrala a rezistat la cutremur, dar nu a făcut față unui tsunami uh, cu um, valuri de 20 de metri. Deci trebuie să îmbunătățim capacitatea de reacție la uh, un asemenea dezastru și să ne revizuim această capacitate de reacție. Să ținem seama de toate elementele specifice ale zonelor. Trebuie să putem păstra controlul asupra situației, dar este Uh, Uh, și în cazul uh, platformei uh, petroliere, cred că um, compania TEPCO și autoritățile ar fi putut să acționeze mai bine. Deci, Comisia în clipa de față revizuiește prevederile legale și trebuie să ținem seama de concluziile de la Fukushima pentru că dacă ne pripim în legislația pe care o elaborăm, ă, acest lucru poate să afecteze siguranța nucleară. Este nevoie de o continuă îmbunătățire inclusiv a centralelor atomice ă, ale viitorului. Deci, siguranța nucleară trebuie să se afle în uh, primul loc al agendei noastre. Mulțumesc, domnule Karim. Iar acum, din partea grupului GUE-NGL, doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Acum un an am asistat la un tsunami și la o catastrofă nucleară cu toate consecințele pe care le cunoaștem aducem aici un omagiu miilor de victime ale dezastrului de la Fukushima. Spunem acum că trebuie să învățăm din cele întâmplate. Trebuie să facem față unor catastrofe nucleare și, în special, să le evităm. Un an după Fukushima, continuăm însă să construim uh, noi centrale nucleare, continuăm să Uh, le planificăm. Japonia are amintirea unor tragedii cum ar fi Hiroshima sau Nagasaki și nici noi, europenii, nu trebuie să uităm catastrofa de la Cernobâl. De aceea trebuie să redeschidem o dezbatere care nu ar fi trebuit să se încheie niciodată, cea în legătură cu energia nucleară. În urmă cu un an, Opinia publică considera că energia nucleară este inevitabilă, însă astăzi două treimi din japonezi o resping datorită costului și riscului foarte ridicat. Este un cost care crește de la o generație la alta. Oamenii politici care sunt uh, în favoarea energiei nucleare dau dovadă de aroganță, pentru că majoritatea opiniei publice este împotriva uh, energiei nucleare și în ciuda acestui lucru nu se schimbă nimic. Încă mai există peste 300 de mii de refugiați uh, în intern în Japonia. Mai mult de 40 de mii de persoane nu se vor putea întoarce niciodată la casele lor datorită contaminării radioactive. Casele lor sunt acum ruine solul, apa și vegetația sunt contaminate. Fukushima nu mai poate fi vizitată, cum ar fi alte ruine, ruinele romane sau cele ale civilizației Maya. Însă, ruina centralei de la Fukushima reprezintă moartea unei civilizații. Este vorba de portretul civilizației noastre care a ales o tehnologie mortală Cu tremurul și tsunamiul sunt, uh, au fost factorii care au cauzat dezastrul, însă uh, există și alți vinovați. Cu toții știm că energia nucleară sur, sigură nu există. Știm de asemenea că nu există niciun test de rezistență care să poată simula ceea ce s-a întâmplat la Fukushima. Din acest motiv, politicile energetice sunt naționale. Însă, dezastrele nu cunosc frontiere. Vă mulțumesc, doamna Matias. Grupul politic uh, AFD nu a primit uh, timp de vorbire, dar domnul Speroni dorește să intervină și dau cuvântul pentru două minute. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această tragedie de la Fukushima a demonstrat după Cernobâl că nu există o siguranță absolută uh, pentru centralele nucleare, cu toate diferențele existente între cele două accidenturi. Accidente. La Cernobâl a avut loc o catastrofă în cadrul centralei nucleare, în cazul Fukushimei. Până la urmă, motive externe au dus la catastrofă în primul rând un cutremur mat, apoi de un tsunami, un val de o violență neîntâlnită până în acest moment. Un lucru care nu s-a întâmplat până acum în uh, istoria cunoscută. Cu toate acestea, Există motive de îndoială legate de siguranța, securitatea centralelor nucleare. Eu nu mă număr printre cei care cer uh, Um, renunțarea completă la energia nucleară în urma acestui accident. Însă, într-adevăr, trebuie să începem să ne gândim la toate aceste aspecte și s-a spus în mod repetat că este vorba de competențe ale statelor membre, dar dincolo de aceste competențe și Parlamentul European își poate exprima opinia. Și în concluzie aș dori să mă exprim și eu uh, condole- condoleanțele și solidaritatea cu toți cei afectați de uh, Uh, de această catastrofă. Acum dau cuvântul Comisiei doamnei Reding. Members. Domnule președinte, stimați eurodeputați, a trecut un an de la acest dezastru natural teribil din Japonia, unul din cele mai teribile accidente ale istoriei și al utilizării puterii nucleare în scopuri civile. Noi trebuie să exprimăm condoleanțe tuturor celor care se află în suferință, dar trebuie să și să ne întrebăm ce am învățat și ce am făcut pentru siguranța uh, nucleară. Pentru că mult înainte de tragedia de la Fukushima, Comisia Europeană a inițiat un proces pentru îmbunătățirea siguranței nucleare cu scopul de a dezvolta o dimensiune durabilă europeană pe baza unor standarde solide și în baza directivei privind siguranța nucleară din 2009 și după aceea directiva deșeurilor nucleare din 2011. Dați-mi voi să mulțumesc Parlamentului European pentru rolul constructiv pe care l-a jucat în adoptarea acestor două uh, acte legislative importante. După accidentul de la Fukushima, Comisia a inițiat un uh, studiu, analiză de risc și a nivelului de siguranță al tuturor centralelor atomice care funcționează în Uniunea Europeană și atât Consiliul cât și Parlamentul European au fost de acord. Știți că se efectuează teste de stres începând cu iunie 2011 și ele se bazează pe o metodologie comună a Uniunii Europene. Am ascultat cu atenție ceea ce a spus doamna Harms și uh, transmit acest mesaj colegei mele în toate cele 14 uh, state membre în care acționează centrale atomice și uh, Lituania, în care există asemenea unități de producție a energiei atomice, uh, au analizat și au respectat prevederile noastre. Știți că există o metodologie a testului de stres la care participă și state vecine, cum sunt uh, Elveția și Ucraina. E bine, aceste Uh, revizuiri care sunt parte a procesului. Uh, rezultatele vor fi cunoscute până la finele lunii aprilie. Raportul final va fi prezentat de colegul meu Oettinger, Consiliul European, în uh, iunie 2012 și după aceea rezultatele vor fi la dispoziția Parlamentului European pentru a putea fi analizate și discutate rezultatul testelor de stres eh, probabil că ne va oferi o eh, imagine eh, realistă privind siguranța nucleară din Uniunea Europeană și va constitui baza unor propuneri legislative și nelegislative pe care Comisia le intenționează pentru a îmbunătăți siguranța nucleară. Vom avea cerințe de siguranță tehnice, de guvernanță sigură a centralelor nucleare. Amenințările um, la adresa siguranței, inclusiv uh, actele uh, teroriste, uh, vor fi în atenția noastră pentru a face față unor asemenea provocări și rezultatul va fi publicat de asemenea în raportul din iunie Eh, care va fi o anexă la raportul Comisiei care urmează să fie prezentat eh, Consiliului și Parlamentului. Știți că implementarea recomandărilor ține de responsabilitatea fiecărui stat membru. Dar mecanismele de monitorizare trebuie să fie stabilite pentru a crea garanția uh, implementărilor și uh, faptul că ele vor fi făcute publice, uh, de asemenea, uh, vor crea obligativitatea respectării tuturor pașilor, pentru că și Comisia va urmări acești pași de implementare. Dați-mi voie să insist și asupra unei culturi de securitate în acest domeniu și testele de stres deja funcționează uh, pe plan internațional și de la bun început Comisia a încercat să atragă statele um, vecine Uniunii Europene la aceste teste de uh, stres uh, pentru că în felul acesta cultura de securitate să se extindă dincolo de frontierele noastre. Noi vom încerca și în, uh, sub patronajul Agenției Internaționale Atomice să acționăm în acest sens. Comisia dorește să contribuie la updatarea Convenției privind siguranța nucleară pentru a-i spori eficiența și buna guvernanță și pentru a spori responsabilitatea statelor. Mulțumesc uh, foarte mult uh, și acum Ehm, pot să închei dezbaterile la acest subiect, iar subiectul următor pe agenda este o dezbatere comună în legătură cu egalitatea dintre femei și bărbați.